Pan prezesa. So good afternoon, colleagues. We can start our afternoon. Bună ziua, colegi. Începem sesiunea noastră de după amiază. Continuăm așadar sesiunea. Aveți procesul verbal al reuniunii de ieri. Dacă nu există obiecții, atunci se consideră adoptat. Primul subiect de pe ordinea noastră de zi a acestei după amieze sunt dezbaterele privind încălcările drepturilor omului, democrației și statului de drept. Primul punct se referă la situația din Pakistan și anume asasinarea guvernatorului Salman Taseer. Și acum am să dau cuvântul, în primul rând, autorilor, adică doamna Șache, două minute. Poftiți, doamnă. Thank you, President. Commissioner Fule, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În Pakistan se desfășoară o luptă acerbă, iar extremismul și abuzul legilor privind blasfemia trebuie să se ajungă la un sfârșit Lupta împotriva extremismului nu este un lucru ușor, iar guvernul din Pakistan și cetățenii care sunt de acord că intoleranța și extremismul sunt uh, inacceptabili au nevoie de susținerea noastră. Trebuie să eliminăm în continuare terorismul. Guvernatorul, domnul Tasir, a fost ucis din intoleranță de un membru al gărzii sale, o persoană care ar fi trebuit să-l protejeze, iar fica lui a scris o scrisoare care a fost publicată în New York Times și aș dori să dau un citat din această scrisoare, deoarece ă, spune exact esența acestui fapt și e bine să-i folosim cuvintele în amintirea tatălui el. Spune despre criminal, domnul Quadri și susținătorii săi, s-au simțit foarte bine în ziua respectivă, dar greșesc uh, crezând că au redus la tăcere vocea tatălui meu pentru că cei ca și el care cred în viitorul secular al acestei țări sunt dintre cei care spun că moartea tatălui meu a fost ultimul uh, cui bătut în sicriu Pakistanului intolerant. Am uh, îngropat o, un erou care inspiră și pe alții. Urmează și alții sunt alții care condamnă legile privind blasfemia, chiar și conservatori, de aceea trebuie să susținem acest lucru în Parlament. Fica guvernatorului a studiat uh, drepturile omului și politic, politica drepturilor omului uh, în Europa și trebuie să, fim, să ne convingem că tânăra generație învață să trăiască împreună într-o societate diversă. Mulțumesc foarte mult! Teraz pan Poremba, proszę. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva săptămâni după momentul uh, în care coaliția care conduce Pakistanul era pe punctul de a se prăbuși, uciderea guvernatorului, asasinarea guvernatorului provinciei Punjab a cauzat uh, foarte multă neliniște guvernatorul a fost asasinat pentru că a avut curajul moral să ceară uh, eliberarea unui convertit creștin care fusese condamnat pentru uh, blasfemie unui convertit numit Asia Bibi, o femeie. Crima aceasta a fost, uh, nu a fost singur atac asupra unui politician pakistanez și a arătat că situația de securitate este foarte gravă în această țară, dar și faptul că Pakistanul evoluează către o situație în care uh, cei care se află la putere uh, fac această politică de concesii față de extremiști. Ieri am vorbit despre persecutarea cre- creștinilor în această sală și astăzi vom adopta o rezoluție și cred că asta deschide domnule Ashton uh, și serviciilor sale un nou domeniu de activitate. Ei ar trebui să facă presiune asupra guvernului pakistanez care trebuie să înceapă să lupte cu, uh, uh cu extremiștii. Mulțumesc, doamna Corhola. Domnule președinte, a fost șocat, dar din păcate n-a fost surprinzătoare această veste că guvernatorul Tasir a fost asasinat. Eu o cunoșteam pe Benazir Bhutto și pe ministrul Sababati, care a fost un prieten bun al meu. Care este legătura dintre toți trei? Este curajul extraordinar de a își ridica vocea împotriva nebretăților, împotriva acestor legi ale care sunt abuzate de grupuri de extremiști. Guvernul din Pakistan a făcut pași importanți pentru a îmbunătăți drepturile minorităților, de exemplu, alocând cote minime în uh, slujbe, în posturi publice. De asemenea, s-a înființat o comisie pentru a revizui legile discriminatoare, inclusiv legea privind blasfemia. Cu toate acestea, munca nu s-a încheiat și în pofida acestor pași, atât timp când există lacune atât de importante cum sunt în legea privind blasfemia, care permit teroriștilor și, blas- uh, uh, și extremiștilor să își promoveze propria agendă, e greu să credem că există un angajament real pentru democrație. Sper că această rezoluție poate să exprime solidaritatea noastră continuă cu guvernul Pakistanului în lupta împotriva terorismului și de asemenea împotriva extremismului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Corhola. Acum, Geringer de Mulțumesc, domnule președinte. Acum opt luni, pe 20 mai, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind libertatea religioasă în Pakistan. Astăzi, subiectul revine ca urmare a sentinței la moarte pentru o femeie creștină de 35 de ani, Asia Bibi iar Salman Taseer a apărat-o în public. Aceasta este situația pe care am uh, descris-o acum o luni, care nu s-a îmbunătățit, din contră este mai gravă legile privind libertatea de expresie și blasfemia s-au aplicat aici. Uciderea lui Tasir arată cât de delicată este situația. Pakistanul este împărțit din punct de vedere religios încât de ambele părți și creștinii și musulmanii mor cu zecile. Susținerea amendamentelor pentru codul penal și codul civil, unde se vorbește despre pedapsa la moarte, duce la pedapsa la moarte. Dar politicienii din Pakistan dau dovadă de curaj, mai ales uh, cei din opoziție care uh, au blocat uh, reforma codului și îl susțin pe primul ministru pentru a îmbunătăți relațiile cu jurnaliștii sau pentru a îmbunătăți mijloacele de educație folosite în școli ne aducem aminte de articolul 20 din Constituție și de libertatea de religie. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Vergia, două minute. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să spun în deschiderea acestei intervenții că am citit rezoluția comună privind Pakistanul și în special privind asasinarea guvernatorului uh, Punjabului cu mult interes și ea oferă un contrast foarte ciudat uh, față de cea privind minoritățile creștine. Cu toții uh, suntem atașați, uh, sper cel puțin, libertății de exprimare, de conștiință și de religie. Și ce trebuie să ne preocupe în mod egal sunt toți cei care cad victima persecuțiilor din cauza alegerilor religioase, chiar atunci când a decid să schimbe religia sau să nu creadă în niciun Dumnezeu. Dacă vrem să luptăm împotriva integrismului uh, religios, oricare ar fi, trebuie să tratăm în același fel pe toți cei care sunt victime ale acestor integrisme. Niciun fel de religie nu a fost uh, ferită de ce, uh, ceea ce eu numesc cuse de intoleranță. Să nu uităm asasinatele masive uh, în America și în Caraibe împotriva indienilor, să ne amintim de tristele perioade ale Inchiziției, cru, cru, cruciadelor sau războiilor religioase catolico-protestante, să nu uităm de antisemitism, antisemitismul secolului 20, care uneori mai supraviețuiește în unele țări ale Uniunii Europene în forma larvară. Toate regiunile au propriilor integrisme și primele victime ale acestor integrisme sunt adesea uh, moderații din acea religie. Din acest punct de vedere, asasinarea lui Salman Taser este exemplară. Acest om a fost asasinat pentru că era un model de toleranță și pentru că îndrăznise să denunțe legea privind blasfemia care e în vigoare în țara sa și uh, deturnările acestea pe care le practicau unele grupuri extremiste, ca în cazul acelei femei condamnate la moarte pentru blasfemie în virtutea codului penal pakistanez. Elogiile făcute de fanatici uh, asasinului său sunt cu atât mai insuportabile. Să nu uităm că această lege privind blasfemia se aplică mai întâi musulmanilor, că ea lovește toate minoritățile religioase și în special femei, dar și sindicaliști, jurnaliști sau avocați. Și că uh, din această cauză toți acești oameni sunt privați de libertățile fundamentale sau constrâns să trăiască în clandestinitate. În consecință, ar fi timpul ca și Comisia și Serviciul de Acțiune Externă să schimbe politica și aș vrea, domnule comisar, să facem un bilanț precis privind acordul cu Tunisia, acordul privind democrația și drepturile omului cu Pakistanul și Tunisia să ne servească drept lecție și nouă și dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Doamna Jean Lambert, două minute. Mulțumesc. Cred că cu toții dorim să ne exprimăm condoleanțele pentru familia și prietenii lui Salman Tasir, guvernatorul provinciei Punjab care a fost sigur numit în funcție de guvernul Pakistanului. Ne aducem aminte susținerea lui clară pentru Asia Bibi, o poziție pe care o știa a fi controversată și știa că se află într-o poziție periculoasă. Însă, asasinul său și parte din populația Pakistanului au o părere diferită. N-a trebuit însă să uităm că au existat și mulți care l-au jelit, chiar în public, ca act public. E un act pe care ar trebui să îl lăudăm. De asemenea, acțiunile uh, autorității de reglementare mass media care a întreprins acțiuni împotriva anumitor ziare pentru modul în care au comunicat um, uh, despre așa numitul asasin. Uh, această lege îi periclitează, periclitează siguranța cetățenilor acestei țări, fie musulmani, creștini sau alte minorități. Uh, Știm că guvernul Pakistanului este unul democrat care are probleme la frontiere, uh, a trebuit să facă față uh, Uh, recentelor inundații și cu, cu tremurului din această săptămână. Deci are probleme, dar are nevoie în același timp de susținerea noastră pentru a dezvolta democrația în interiorul țării, nu în ultimul rând în lupta politică împotriva extremismului și pentru drepturile universale ale omului. Și cred că este rolul nostru ca parlamentar democrați să îi susținem pe toți cei care fac eforturi pentru schimbări pozitive și să le dăm vocea pe care alții au încercat să le ia dar cerem și acțiuni din partea guvernului acestei țări. Nu în ultimul rând, să elimine rezervele privind Convenția, Convenția Internațională cu privire la drepturi civile și politice pe care au ratificat-o, dar cu foarte multe rezerve. În delegația, vizita delegației noastre recent în Pakistan, i-am îndemnat să elimine aceste rezerve. De asemenea, trebuie să continue eforturile pentru a modifica legea privind blasfemia, pentru că este o lege care este mai mult abuzată decât utilizată așa cum ar trebui. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, spune președintele. Acum intervin vorbitorii numele grupurilor politice, începând cu domnul Kellam, care are un minut și va vorbi în numele grupului PP. Noi uh, condamnăm cu putere, putere asasinatul guvernatorului din Punjab această crimă a fost comisă în contextul faptului că domnul Tasir s-a opus legilor blasfemiei care au fost justificarea legală pentru persecutarea și suprimarea altor grupuri religioase. În momentul în care exprimăm grija sau uh, temerile față de extremiștii din Pakistan, ne dăm seama că musulmanii moderați din guvernul pakistanez printre care se număra și domnul Tazir, au suferit o pierdere gravă și uh, noi le oferim condoleanțe. Ne îngrijorează faptul că um, prin tinerii avocați ar putea fi asasinați, dar în general, societatea pakistaneză a condamnat această crimă. Este foarte important ca autoritățile religioase influente au cerut amendarea legilor blasfemiei și noi cerem același lucru și dorim ca autoritățile din Pakistan să aibă succes în lupta împotriva extremismului. Mulțumesc! Domnul Kelam, iar acum în numele socialiștilor, domnul Repo. Puhemies, punevin guvernörin Salmantas. Mulțumesc, domnule președinte. Cu asasinarea guvernatorului eh, Punjabului, vedem uh, manifestarea intoleranței religioase în Pakistan. Guvernatorul era unul dintre puținii pakistanezi care au criticat deschis legea privind uh, uh, blasfemia și chiar a cerut președintelui Pakistanului să o, în mod oficial să o ierte, să o grațieze pe această femeie creștină care fusese trimisă în închisoare pentru blasfemie se pare că pedapsa pentru cei care critică aceste legi au o soartă grea. Poate se va întâmpla același lucru și cu Asir Bibi. Mă întreb dacă țări cum este Pakistanul ar trebui să se bucure de un tratament preferențial comercial cu Uniunea Europeană sau respectul drepturilor omului ar trebui să fie văzut ca element de bază atunci când Uniunea oferă concesiuni sau facilități economice Pakistanului ca formă de ajutor economic de urgență. Mulțumesc, domnule Repo. Acum, în numele grupului liberal-democrat, doamna Oiland, un minut și jumătate. Atent. Domnule președinte, asasinarea guvernatorului Salman Taseer nu este doar o tragedie privată, ci o tragedie în ceea ce privește democrația în Pakistan. Toate aceste incidente deplorabile, cazurile care au fost subliniate în rezoluție, constituie împreună semne de intimidare cu privire la refuzul societății pakistaneze de a progresa către secularism și în același timp se vede creșterea extremismului islamic. Cum poate Pakistanul să se numească democrație când libertatea religiei care este conferită prin Constituție este ignorată complet prin aplicarea acestor legi ale blasfemiei? ultima victimă a acestora fiind Salman Tasir. Aș dori ca Uniunea Europeană să ia în considerare ramificările aplicării unei legi, unor legi atât de inumane în relațiile cu Pakistanul. Pakistanul ar beneficia în multe moduri dacă ar abroga aceste legi și ar revoca penalitățile, uh, sancțiunile aplicate pe baza lor. De asemenea, mă aștept ca guvernul Pakistanului să consolideze măsurile care au fost întreprinse pentru a lupta cu uh, terorismul și cu extremismul. Violența duce la violență și eu sunt convinsă că Pakistanul nu poate să-și permită escaladarea unui război civil cu uh, grupuri extremiste precum talibanii. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, pentru grupele conservatorilor și reformiștilor, domnul Cernețchi. Vă rog, domnule. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă o dată vorbim despre Pakistan, încă o dată vorbim despre problemele din Pakistan, încă o dată o crimă politică Într-adevăr, nu e prima dată când analizăm această chestiune. Am adoptat o rezoluție acum câteva luni, o rezoluție referitoare la Pakistan și chestiunea se repetă. Pare să fie un punct foarte fierbinte. Cred că acum ar trebui să vorbim despre toleranță toleranța față de acei imami musulmani care uh, întreprind acțiuni publice în Pakistan, de exemplu în Peshawar, și fac apel la crimă și propun de asemenea și răsplăți financiare pentru asemenea omoruri. Autoritățile din Pakistan nu reacționează la aceste fapte și ar trebui să spunem foarte clar că lipsa de activitate este de fapt răspunzătoare pentru aceste acte. Mulțumesc, domnul Earl Dartmouth. Trebuie să vă spun ceva personal. Am petrecut mult timp cu Salman Tasir în anii, când aveam amândoi câte 20 de ani. Eram chiar prieteni. Salman mi-a scris de multe ori la Parlament și m-a invitat să fiu oaspetele său la uh, reședința guvernatorului din Punjab. Acea scrisoare a ajuns după ce guvernatorul Tasir a fost asasinat. Salman era un om extrem de fermecător carismatic și foarte inteligent. Era de asemenea foarte uh, eficient și capabil ca politician și reprezenta cea mai bună tradiție a Pakistanului. Un musulman credincios, dar nu un fundamentalist. Așa cum a spus, Salman susținea, a susținut cu putere o femeie creștină care fusese condamnată conform legilor blasfemiei și el a plătit cu viața pentru această susținere. A fost o, un asasinat politic. Pakistanul nu este doar o mare țară în curs de dezvoltare, este o țară cu peste 20 de focoase nucleare. Am venit astăzi aici, în primul rând, pentru a-mi exprima uh, regretul profund, dar și îngrijorarea a mea și a noastră a tuturor pentru Pakistan. Vă mulțumesc! I thank you, sir. Mulțumesc, uh, domnule. Următorul vorbitor, domnul Mann. Mulțumesc, domnule președinte. Asasinarea brutală a guvernatorului Punjabului arată lumii întregi că în Pakistan există grupuri extremiste foarte puternice. Zeci de mii de oameni au demonstrat pe străzi, dar nu împotriva crimei, ci din pentru asasin. Domnul Tasir s-a pronunțat împotriva legii privind blasfemia care condamnă oameni la moarte pentru blasfemie. Și se pare că um, și s-a pronunțat și pentru uh, femeia creștină pe care au menționat-o și colegii mei, care a fost condamnată la moarte pentru că ar fi spus cuvinte uh, împotriva profetului Mahomed. Acum este momentul să se întâmple ceva. Pentru că există 160 de milioane de pakistanezi, dintre care doar 3 milioane sunt creștini. Și trebuie să ne gândim ce li se va mai întâmpla lor până când Europa să întreprindă ceva. Europa trebuie să ia uh, poziție. Uh, delegația pentru relațiile cu această țară trebuie să uh, ceară o investigație clară a uh, Uh, acestei fapte, iar asasinul și toți uh, cei care l-au ajutat trebuie să fie trași la răspundere. Mulțumesc, domnule. Acum domnul Palețchis urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Pakistan devine din ce în ce mai complicată din cauza unor condiții interne și externe. Așa că, asemenea evenimente cum ar fi un asasinat politic cu intenții religioase a unei persoane foarte cunoscute, a șocat întreaga țară, a șocat toată societatea. Asemenea, repercursiuni pot uh, să genereze și alte asemenea evenimente într-o țară în care fanatismul religios este în creștere. Rezoluția noastră ar trebui să atingă un scop anume și anume să încercăm să îndreptăm evenimentele pe o orientare diferită, să ajutăm autoritățile din Pakistan să o ia pe calea rezistenței față de intoleranța religioasă, și să susținem un asemenea curs al evenimentelor. Independența judecătorilor în momentul în care dau uh, diverse hotărâri în cazuri grele, cum ar fi uh, blasfemia, sunt foarte importante. Domnul Șogor Ceaba számos alkalommal kifejeztem határozott támogatásomat akkor amikor az eu harmadik. Mulțumesc, domnule președinte. Eu de mai multe ori mi-am exprimat susținerea atunci când era vorba ca Uniunea Europeană să reacționeze și să condamne anumite țări pentru încălcarea drepturilor omului. Trebuie să condamnăm aici Pakistanul. Pentru că Europa nu poate să nu ia poziție atunci când o persoană care și-a ridicat uh, vocea pentru toleranță și pentru uh, respectarea drepturilor minorităților este înăbușită. Este adevărat, creștinii sunt uh, persecutați în întreaga lume, nu doar în Pakistan. Uh, unde victima nu era creștină. Însă, Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să militeze pentru respectarea valorilor europene. Libertatea religiei este una dintre aceste valori și putem să ne luăm în serios pe noi înșine numai atunci când atacurile împotriva creștinilor și altor minorități religioase vor, se vor uh, încheia. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Am o mică problemă pentru că sunt aproximativ 14 persoane pe listă. Deci vă propun, vă dau cuvântul fiecăruia, dar vă rog să respectați timpul de un minut, astfel încât toți colegii să poată interveni. Deci, un minut. Dau acum cuvântul domnului Silvestris. Prego. Signor Commissario, l'Europa non, sto, non può restare inerme rispetto a quello che sta accadendo in Pakistan. Domnule comisar, Europa trebuie să acționeze față de ce se întâmplă în Pakistan. Asasinarea guvernatorului Tasir este un act îngrozitor. Situația s-a exacerbat în ultimele luni există o prăpastie foarte mare între creștini și musulmani, însă această lege împotriva blasfemiei este baza multor violări ale libertăților cetățenești. Guvernatorul Punjabului și-a exprimat opoziția față de această uh, lege și el a fost ucis din cauza spiritului său moderat și pentru că și-a exprimat dezacordul cu această lege și cu alte legi care încalcă Uh, libertățile fundamentale. Și din acest motiv, dacă nu acționăm rapid, um, s-ar putea ca acești oameni curajoși care au nevoie de susținere asta să fie izolați. Mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul. Domnul Arlachi, vă rog. President, just uh, Uh, Domnule președinte, vreau doar să adresez câteva critici apropo de publicul european, opinia publică european și anumiți deputați din Parlament, modul în care se relaționează la Pakistan și lupta împotriva terorismului. E un exercițiu, de fapt, și uh, se trece cu vederea încercările pe care le face guvernul pakistanez împotriva extremismului. Ar trebui să fie clar pentru toată lumea că 90% sau mai mult dintre pakistanezi sunt împotriva terorismului și plătesc un preț foarte mare pentru acest lucru. Doar moartea guvernatorului Tasir a fost uh, condamnată de majoritatea poporului și de cei mai proeminenți lideri religioși și totuși și moderații musulmani și autoritățile din guvern au suferit o pierdere mare care trebuie să fie recunoscută de toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Ietermache. Uskonnon vapaus on yksi perustavanlaatuisista. Mulțumesc. Libertatea de credință este una dintre libertățile fundamentale, drepturile fundamentale ale omului. Și totuși, în fiecare zi se încalcă acest drept ceea ce arată intoleranța. Legile acestea privind blasfemia pornesc de la o dictatură de război și nu este acceptabil să se aplice legi pentru persecuția minorităților religioase și ca zeci de persoane să fie condamnate la moarte în fiecare an în urma aplicării acestei legi. Trebuie să acționăm în mod consecvent, astfel încât autoritățile din Pakistan să abroge în sfârșit această lege. Mulțumesc, Charles Tannock acum. Când guvernatorul Salman Tashir a fost îngropat, mi s-a părut că odată cu el a fost îngropată și orice speranță pentru un Pakistan moderat. Crima uh, împotriva unui uh, funcționar public atât de dedicat ca el pentru că a criticat legile draconice și pentru că a susținut uh, o femeie creștină care aștepta să fie executată pentru că a fost condamnată că ar fi defăimat islamul. Noi în acest parlament am cerut de multe ori reformarea sau abandonarea, abrogarea acestei lege, legi blestemate care este folosită întotdeauna împotriva minorităților religioase din Pakistan. Asasinarea arată o radicalizare continuă a societății uh, pakistaneze prea puțini politicieni în, au îndrăzneala să aibă aceeași atitudine ca și guvernatorul Punjabului și să lupte împotriva acestor legi ale blasfemiei și acum se tem și mai mult. În loc de asta, valul de violenți și de fanatici, mulți dintre ei chiar juridici, l-au lăudat pe asasin și au cerut eliberarea. Deci se pare că ei câștigă bătălia ideilor în Pakistan și ca rezultat terorismul intern înflorește și am văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută poate Uniunea Europeană să păstreze o relație cu o țară atât de instabilă și să le dea concesii generoase de comerț și ajutor? Președintele, mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul acum. Mulțumesc, vorbim aici despre o tragedie dublă. În primul rând, execuția unui om nevinovat și în al doilea rând este făcută de cei care trebuiau să-l apere Empatizez și simpatizez cu familia lui, deoarece uh, abia acum o săptămână am avut o experiență similară în împrejurări uh, diferite. O tânără de 17 ani a fost ucisă în dormitor de uh, cineva care i-a furat din cameră și au încercat să pretindă că a fost o sinucidere. Rezultatul este același, o persoană nevinovată care a murit. Acum câteva săptămâni am participat cu delegația Uniunii Europene în America și m-am întâlnit cu pakistaneze. Mi s-a părut că e o persoană foarte tolerantă și trebuie să uh, luptăm împotriva extremiștilor și fundamentaliștilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, asasinarea domnului Tasir este foarte interesantă, mai ales datorită contextului acestui, acestei crime, pentru că ea a avut loc cu aprobarea secretă a liderilor spirituali ai țării, ceea ce înseamnă că uciderea persoanelor este posibilă în Pakistan pe baza religiei. Iar legile privind blasfemia impun pedepse până la pedepsa cu moartea asupra celor considerați vinovați. Nu putem să rămânem uh, imobil. Trebuie să facem presiune asupra guvernului pakistanez și sper ca toate guvernele Uniunii Europene să facă același lucru. Nu putem să acceptăm ca în secolul 21 să se folosească o lege medievală. Președintele, da, acum cuvântul domnului Seghedi. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să nu uităm un lucru. Situația din Pakistan, în general, este îngrijorătoare. Nu doar în lumina în acestui caz izolat. Nu putem să spunem despre, despre Pakistan că ar fi departe de noi, pentru că știm că problemele de aici, de natură economică, etnică sau de natură politică, sunt de fapt o consecință, au consecințe asupra Uniunii Europene prin migrație. Deci trebuie să facem față acestor probleme. Există două probleme urgente, presante. În primul rând, atacurile permanente din Afganistan și din India și, în al doilea rând, extremismul islamic, căruia i-a căzut victimă și Salman Tasir. De aceea,

o crimă brutală și tragică. El a fost asasinat de un extremist uh, islamist pentru că a susținut schimbări în legile blasfemiei. Crima este o tragedie pentru Pakistan, dar ce înseamnă ea pentru Occident? În, în loc să combatem uh, islamismul care se manifestă în ce în ce mai mult în Europa, îi, uh, îl lăsăm să se dezvolte. Există zone din Marea Britanie unde este acum recunoscută legea islamică Sharia și unde există de fapt uh, de fapt o situație în care aceasta e singura lege. Europa a produs uh, renașterea, iluminismul, revoluția industrială și minunile științei moderne și acum stăm uh, foarte cuminți și rușinoși în fața unei ideologii de secol 6. Guvernele se tem să se confrunte cu asta din cauza corectitudinii politice și din cauza puterii economice a unor țări islamice. Trebuie să susținem elementele moderate și progresiste din țări cum este Pakistanul, dar mai înainte de toate trebuie să spunem foarte clar că șaria și fundamentalismul n-au ce să caute

Dragă domnule președinte, stimate domnule comisar, aș dori să-mi exprim condoleanțele către cetățenii Pakistanului pentru că au pierdut o figură politică importantă pe guvernatorul Salman Taseer. Mă îngrijorează faptul că în această țară oamenii sunt persecutați doar pentru că au o convingere diferită, o religie diferită. Și grupurile religioase, cum ar fi creștinii, nu fac excepție. O femeie condamnată pe baza legii Sharia, pe baza Uh, legii blasfemiei a fost condamnată la moarte. Extremiștii islamici fac parte din forțele de securitate ale Pakistanului, ceea ce nu contribuie deloc la creșterea securității în această țară, ci denaturează securitatea în această țară. Nu putem să ne așteptăm ca statul de drept să domine în Pakistan și vreau să fac apel la toate forțele politice și la instituțiile religioase să susțină aripile moderate și respectul între comunități. Mulțumesc pentru atenția. Mulțumesc, domnul Galer este următorul vorbitor. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Pakistanul este o țară fragilă din multe puncte de vedere politic, pentru că guvernul este suficient de puternic pentru a merge pe cursul moderat al stabilizării economice și uh, sociale. Și pentru că armata, cu luptele sale în zonele marginale, uh, se pierde în uh, fracțiunile extremiste. Este instabil și din punct de vedere economic, pentru că um, țara este acum a rămas în urmă datorită luptelor cu inundațiile și alte catastrofe. Nu a reușit să se dezvolte și mărți, mari părți din societate nu participă la dezvoltarea economică. Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice dialogul cu clasa politică de acolo pentru a face clar că E nevoie de schimbări structurale, economice, sociale, politice, pentru a le da oamenilor o perspectivă mai bună decât această alternativă a extremismului și a fundamentalismului. Mulțumesc! Ich danke auch, Herr Și eu vă mulțumesc, domnule Galer. Și acum avem ultimul vorbitor în această rundă, domnul Poselt. Vă rog, domnule Poselt. Mulțumesc, domnule președinte. Regimurile cele mai rele și cele mai sângeroase au fost cele anti-europe, anti-europenești ale iacobinilor, de asemenea al național-socialismului și ale comunismului. De aceea nu putem să atacăm acum religia în mod forfetar. Însă religia este abuzată pentru tot felul de scopuri și trebuie să combatem acest lucru. Acest lucru care se întâmplă și în Pakistan. Pe de altă parte, trebuie să știm că Pakistanul a fost creat, de fapt, prin, uh, uh, din motive religioase. El a fost, s-a născut ca și uh, tărâm al islamiștilor, imediat după colonie, colonizare, după ce a fost colonie. Deci, trebuie să luptăm pentru ca această țară să devină mai tolerantă, să respecte libertatea religioasă și ca pentru ca toate minoritățile religioase, inclusiv creștinii, să fie respectați. De aceea Uniunea Europeană trebuie să își uh, intensifice eforturile în mod substanțial, pentru că noi, ca europeni, trebuie să apărăm pe creștini. Mulțumesc, domnule Poselt. Văd că doamna Esaia este în uh, sală. Dânsa va fi urmă, ultimul nostru vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune vorbitorul. Mulți oameni au menționat deja faptul că Salman Tasiri s-a opus celor a luptat pentru cei care nu aveau putere să lupte ei înșiși, femeile și minoritățile și că întotdeauna a luptat cu injustiția, că era în favoarea unui stat democratic și că a criticat puternic legile blasfemiei. A spus că aceste legi au fost făcute de oameni și, prin urmare, tot oamenii vor putea să abroge sau să schimbe aceste legi. Mulți au spus deja uh, cum s-a luptat pentru salvarea unei femei creștine toate aceste acțiuni l-au costat în cele din urmă viața. Ar trebui să susținem toate acele forțe pakistaneze care uh, doresc să meargă pe calea progresului. Să înțelegem că nu toți pakistanezii îi susțin pe fundamentaliști și că în toate zonele de politică externă trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen din Pakistan. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul comisarului Fuller ca să putem auzi opinia comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Această dezbatere este încă o dovadă că Uniunea Europeană este șocată de uciderea brutală a domnului Salman Taseer, guvernatorul uh, provinciei Punjab din uh, Pakistan, care s-a produs pe 4 ianuarie la Islamabad. În altul reprezentant Ashton a condamnat cu putere această crimă și a cerut autorităților pakistaneze să-i uh, aducă pe autorii acestei crime în fața justiției. Acest, acest asasinat este cu atât mai uh, îngrijorător cu cât, din câte se pare, are legătură cu susținerea deschisă pe care guvernatorul a oferit-o unei femei creștine care fusese condamnată la moarte pe baza unor uh, acuzații cel puțin dubioase de blasfemie. Trebuie notat faptul că pe 12 noiembrie 2010 un altul reprezentant, Catherine Ashton, și-a exprimat uh, îngrijorarea profundă în legătură cu uh, condamnarea la moarte a doamnei Asia Bibiri. A cerut Pakistanului să abolească pedapsa cu moartea și să respecte drepturile omului, așa cum este garantat în cadrul Convenției Internaționale pe care a semnat-o această țară. Uniunea Europeană a Uh, menționat uh, în mod repetat problema aplicării acestor legi uh, ale blasfemiei în discuțiile cu, în dialogul privind dreptul omului cu Pakistanul. Suntem conștienți de faptul că legile privind blasfemia în, prezența, în prezenta lor actual, în prezenta lor formă, sunt abuzate și sunt folosite împotriva minorităților religioase. De asemenea, înțelegem că acuzații false au fost folosite ca un instrument de rezolvarea unor dispute private sau pentru câștiguri personale. Am fost încurajați de unii pași făcuți de guvernul Pakistanului de a încerca să schimbe aspectele mai controversate ale acestor legi. Ideal vorbind, desigur, legile privind blasfemia ar trebui să fie complet abrogate. Din nefericire, în cazul asasinării domnului Tasir, a existat o susținere publică extinsă pentru asasini și uh, ne îngrijorează faptul că decretele religioase s-au emis nu doar împotriva domnului Tasir, ci și împotriva unor alte figuri publice care s-au declarat în favoarea unei reforme a legilor privind blasfemia. Incitarea la ură și la violență cu impunitate nu ar trebui să fie permisă guvernul Pakistanului are o responsabilitate de a-și proteja cetățenii și nu, noi contăm pe el să facă tot ce e posibil pentru a, asigura siguranță, a oferi siguranță acestor oameni. Există temeri că asasinarea domnului Tasir reflectă o creștere a extremismului și intoleranței în Pakistan. Trebuie să facem față acestei situații și să ne gândim cu grijă cum să reacționăm, știind că guvernul și instituțiile democratice ale statului, mai general vorbind, continuă să se confrunte cu provocări extraordinare. Dați-mi voie să spun foarte clar. Nu există alternativă decât să continuăm să întărim forțele democratice și progresiste din societatea civilă a Pakistanului. Constituția Pakistanului protejează în mod explicit drepturile minorităților și, prin urmare, guvernul trebuie să lupte împotriva extremismului, nu doar în zonele de frontieră cu Afganistanul, ci și pe străzile orașelor pakistaneze. Trebuie să oferim în continuare importanța meritată educației și cooperării pentru dezvoltare și trebuie să facem mai multe lucruri pentru a promova toleranța în sistemul educațional, în special către minorități, toleranță către minorități. Cu toții înțelegem situația vulnerabilă a persoanelor care aparțin unor minorități religioase în Pakistan. Și nu e vorba doar de creștini aici, ci și de hinduși, de șiiți, amatiți și alte religii. Uniunea Europeană ar trebui să susțină cauza lor comună și nu cauza unui singur grup religios, pentru că asta ar, ar da apă la moare celor care doresc să facă o diviziune, o prăpastie și mai mare între creștini și musulmani. Vom continua să ne concentrăm asupra nevoii de a proteja drepturile fiecărui individ la libertate religioasă în Pakistan și în altă parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, Commissioner. Now the debate on the item. Mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea privind Pakistanul. Avem mai multe moțiuni pentru această rezoluție și vom vota imediat după ce vom termina celelalte două dezbateri.